afectate mai mult în acest moment de piraterie, însă vă asigur că pirateria se va extinde și mai mult și printr-un acord de pescuit uh, foarte bine gândit, eventual am putea combate și acest fenomen, fenomen al pirateriei. În general, avem așadar o atitudine pozitivă vis-a-vis -vis de acest acord de pescuit, însă acest acord de pescuit trebuie să ofere persoanelor de la fața locului să se dezvolte mai mult pe viitor. Thank, thank you very much. Uh, Mulțumesc. I could, if I may, use, uh... Mulțumesc, domnule Nauser. Poate aș putea pune și eu o întrebare. În comparație cu finanțarea pe care oferim regiunii Pacificului, de exemplu, în cadrul raportului privind Pacificul, eu am calculat că dăm uh, în cadrul acestui acord un ajutor de 65 de euro pe tonă, dar cred că dăm 16 sau 24 de euro pe tonă uh, în zona Pacificului. Așa este? Um, de ce această diferență? could answer the question. Vă rog, răspundeți la întrebare. Revenir sur euh, certaines des, des remarques et des questions. Comisia. Uh, da, mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, reveni asupra diferitelor uh, observații și întrebări în cadrul dezbaterii în legătură cu acordul de pescuit privind UE, între UE și costa de Fildeș, Côte d'Ivoire. Trebuie observat că reducem eforturile noastre de pescuit, uh, atât ca număr de tone, cât și număr de nave autorizate, dar uh, iar în același timp contribuția noastră financiară crește. Iată uh, ce trebuie reținut. Acest pachet este foarte interesant pentru Republica Côte d'Ivoire. Aceste diferențe, aceste mecanism se explică prin preocuparea noastră de a consolida fondurile pentru investițiile sectoriale și Știm care sunt nevoile acestei țări, având în vedere contextul politic și războiul civil, ce se întâmplă în Golful Guinei și uh, s-a citat pirateria, s-a citat uh, pescuitul legal. Este clar că această regiune trebuie mai bine controlată și ministrul din Côte d'Ivoire în uh, cadrul negocierilor, uh, a făcut apel la Uniunea Americană pentru a ajuta să îmbunătățească guvernanța, supravegherea și controlul apelor teritoriale ale Republicii Cote d'Ivoire. Am uh, făcut acest efort modest pentru că noi nu avem fonduri care se compare cu cele pentru dezvoltare, dar am încercat prin acest protocol și dincolo de protocolul în sine, am dezvoltat un program de consolidare a capacităților, capacity building, care se aplică dincolo de contribuția pur financiară. Iată, deci formăm inspectorii din Côte d'Ivoire, le îmbunătățim dispozitivele de detectare a pescuitului legal și așa mai departe. Deci, iată, oferim și un ajutor financiar și concret acestui, acestui stat. Dincolo de gestiona, stocurilor, doresc să confirm faptul că nu există probleme privind situația stocurilor pescuite, deși cele trei specii de pești tropicali pescuiți în zona apelor de coastă a Republicii Côte d'Ivoire sunt într-o situație bună. Trebuie să subliniem legătura cu reforma uh, politicii de pescuit și a dimensiunii sale externe. Există o clauză a drepturilor omului, de exemplu, lucru important. În schimb, în ceea ce privește aspectul financiar, am văzut că s-au pus multe întrebări în legătură cu acest aspect. Am uh, rămas la prețul de referință uh, folosit până atunci de 100 de euro pe tonă. În uh, negocieri mai recente, acest preț de, referen- de referință a crescut, ținându-se cont de ceea ce s-a acordat în cadrul regulamentului de bază al politicii comune pentru pescuit. Sunt negocieri care au avut loc uh, anul trecut și încheiate în luna ianuarie. Deci încă nu aveam libertatea de a schimba metoda atunci. Așadar, pentru ca armatorii, proprietarii de nave să contribuie mai mult, uh, a crescut uh, avansurile plătite de armatori, acestea au crescut cu 40%, deci iată destul de mult, dar am păstrat uh, această referință de 100 de euro pe tonă, 65 de euro pe tonă plătiți de UE și 35 de euro pe tone plătiți de armatori. Iată care este modelul de bază clasic care se aplică practic în toate acordurile, inclusiv în zona Pacificului, inclusiv în Oceanul Indian cel puțin, sau motivul, uh, modelul care s-a aplicat, pentru că el um, poate fi modificat uh, în funcție de solicitările țărilor partenere și evoluția uh, prețului, tonului, tonului pe piață. Um, ceea ce privește modul în care um, obținem sau nu rezultate în urma investițiilor noastre, pentru noi, pentru Uniunea Europeană și pentru flota Uniunii Europene, acest acord este bun pentru că pentru un euro investit obținem 2,7 euro valoare adăugată creată pentru industria comunitară. Deci, acesta este un raport bun pentru noi. Pentru Côte d'Ivoire nu trebuie să uităm un element important și anume că uh, nu contează doar banii pe care îi dăm noi de la bugetul UE, ci și sumele plătite de armatori, această contribuție a lor de 35 de euro pe tonă, uh, sume variabile în funcție de tonajul real, dar reprezintă sume importante de asemenea. Deci, dacă reunim toate aceste fonduri, uh, taxele de portoare, taxele armatorilor și așa mai departe, um, Cote d'Ivoire obține cam un milion de euro pe an, poate e o sumă mică ca procent din PIB-ul um, țării Codivar, dar nu trebuie să uităm, Codivar este o țară foarte mare cu 22 de milioane de locuitori și multe sectoare de activitate. Deci activitatea de pescuit în sine nu este, nu reprezintă o proporție enormă, dar uh, vorbim doar de pescuit sau toate activitățile conexe, pentru că cifrele la care vă referiți sunt uh, cele care includ, cred, Uh, care nu includ decât pescuitul în sine, dar avem apoi toată industria de transformare a peștelui și uh, de producție de conserve. Să nu uităm că pe teritoriul uh, Republicii d'Ivoire există o zină de transportare și conservare în care lucrează 20.000 de persoane. Iată, nu trebuie să uităm aceste cifre care depășesc strict această proporție de 1% din PIB pe care ați menționat-o. Intervenție fără microfon. Volarea pescuitului um, este în apele Côte d'Ivoire, uh, pescuitului european în apele Republicii Côte d'Ivoire, reprezintă 2,7% mai mult um, față de investiții. E vorba de 3 până la 4 milioane de euro în funcție de cursul prețului uh, internațional uh, și perioada de pescuit a navelor noastre, dar uh, aprovizionăm uzine, deci uh, avem și o activitate de debarcare și transformare, pentru că este cel mai important port uh, de debarcare a flotei europene în regiune. Încă un aspect în legătură cu cooperarea regională pentru a răspunde doamnei Lovin. Într-adevăr, multe subiecte depășesc strict Republica Cote d'Ivoire și trebuie să facă obiectul unei abordări regionale. Suntem absolut de acord. Există anumite finanțări din FED, programe cu uh, resurse mult mai mari decât cele pentru acordul de pescuit și prin aceste programe putem aborda în mod global lupta împotriva uh, pescuitului ilegal și consolidarea capacităților de detectare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Pentru a relua întrebarea domnului Berman, spuneți că tot tonul pescuit este um, pus în conserve și trimis apoi pe piețele internaționale, pentru că aici la magazinul de pește um, de lângă Parlament, kilogramul de, de ton costă 35 de euro. Uh, deci ce facem? Cum uh, se stabilește această diferență între 100 de euro pe tona de ton și kilogramul de ton care costă 35 de euro aici uh, în vecini? Într-o zi poate ar fi interesant să discutați direct cu reprezentanții sectorului. Un lucru bine cunoscut este faptul că există consumuri intermediare din ce în ce mai mari, se uh, consumă mult combustibil să nu uităm uh, pirateria care reprezintă costuri suplimentare de asemenea și ca în orice sector economic există o serie de intermediari care fac să evolueze prețul între prețul de producție și uh, cel de distribuție în detalii. Dar, într-adevăr, aveți dreptate, pescuitul uh, tonului este rentabilă pentru armatori și pentru întreprinderile care realizează acest pescuit. E clar, uh, este un pescuit rentabil, rentabil și pentru economia europeană. Mulțumesc. Uh, Mrs. Doamna Lovin. Thank, thank you very much uh, for allowing... Vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să revin. Nu mi-ați, răsp- nu mi-ați spus nimic vis-a-vis -vis de clauza de nediscriminare, pentru că în evaluare am văzut că există îngrijorări legate de vasele cu pavilion corean, de exemplu, care nu respectă aceleași condiții ca și flota europeană. Nu știu, abordați acest punct în nou protocol sau nu? Îmi pare rău, n-am răspuns la această întrebare, într-adevăr. Nu am reușit, într-adevăr, să avem această clauză în noul protocol și, pe bună dreptate, subliniați faptul că mai sunt și alte flote acolo, în regiune, cel puțin cea, cele din Ghana, cu, capi, cu capital corean. Bineînțeles că sunt mulți, mulți alți actori și atunci, având în vedere portul Abidjan, acolo se știe destul de bine cine vine și cine ce debarcă, însă, într-adevăr, protocolul nu conține o astfel de clauză negru pe alb. Mulțumesc. Euh, je voudrais bien vous entendre aussi. Domnul Berman, aș dori să ne spuneți ceva despre biodiversitate, despre meduze. Ele sunt uh, prezente în proporții pur și simplu astronomice. Comisia. Da, dacă meduzele și prezența lor masivă este legată de suprapescuitul tonului Poate, poate. După părerea noastră, noi nu putem să spunem că pescu... tonul este suprapescuit în aceste zone. Pe de altă parte, eu nu am competențe pentru a discuta meduzele și evoluția lor. Poate sunt și alți colegi, cel puțin cei de la direcția pescuit, care pot să vă dea informații. O să le spun și eu și o să întreb, mai bine zis, dacă au date în plus uh, despre aceste meduze și voi reveni spre dumneavoastră cu foarte multă mare plăcere. Uh, thank you, Mr. Burke. Mr. Pong. Vă mulțumesc, domnule Vărc. Domnule Ponga. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor pentru că um, participă la acest schimb de vederi. Întrebările puse cred că și-au primit uh, răspunsul, răspunsurile, sper eu, și eu nu mai am nimic de adăugat în plus. Vă mulțumesc! I would like to remind you that the deadline for tabling amendments is... I'd like to remind you that the time for tabling... Aș trebui să vă aduc aminte că termenul limită de depunere a amendamentelor este 15 iulie la ora 5 după masă și votul pe marginea acestui raport va avea loc pe data de 17 septembrie. Vă mulțumesc! Următorul subiect este unul foarte complicat. Este vorba de o întrebare cu solicitare de răspuns uh, oral, urmată de o rezoluție referitoare la discriminarea pe criterii de apartenență la o castă, care este considerată ca fiind o cauză majoră a sărăciei în foarte multe state. Este vorba de, o, de aproximativ 260 de milioane de persoane care sunt afectate de această problemă. În ciuda eforturilor uh, guvernelor și a organizațiilor internaționale, există în continuare un număr mare de persoane afectate de această problemă legate de prejudiciile și noțiuni anume legate de puritate și așa mai departe. În rezoluția noastră cerem Comisiei și Serviciul European de Acțiune Europeană să uh, redacteze o politică cuprinzătoare a Uniunii Europene și un plan de acțiune pentru a răspunde acestei uh, discriminări, care ar trebui să fie considerat a fi un subiect uh, transfrontalier care duce de asemenea la uh, crize umanitare. Și acum dau cuvântul domnului Danskis pentru a iniția această discuție. Vă mulțumesc, domnule președinte. De fapt, această rezolut recunoașterea castelor ca motiv de discriminare care trebuie uh, abordate împreună cu alte forme de discriminări. Această formă de discriminare distruge viețile a sute de milioane de persoane și, din păcate, politicile europene o ignoră. Noi ținem seama de drepturile LGBT și, și de, alte, de drepturile altor minorități, însă discriminarea pe criterii de apartenență la o castă este ignorată de politicii Uniunii Europene. După cum a spus domnul președinte, de această problemă sunt uh, afectați 260 de milioane de oameni trăind în Yemen, în Mauretania, în Somalia, dar mai ales în uh, sud-estul uh, Asiei. Toate aceste persoane sunt uh, excluse de la participarea la viața socială și această problemă reprezintă un obstacol major în calea dezvoltării. Tocmai de aceea trebuie să promovăm mai mult măsurile de combatere a acestei discriminări, uh, discriminare care afectează în mod uh, special femeile, de exemplu. Dreptul mare consider că Uniunea Europeană trebuie să abordeze această problemă în domeniul relațiilor cu India, de exemplu, uh, acordurile de investiții și de liber schimb trebuie să cuprindă și clauze referitoare la discriminarea pe criterii de apartenență la o castă. Această problemă trebuie să se regăsească în centrul viitorilor, uh, viitoarelor discuții și trebuie să fim foarte onești, dragi, uh, dragi colegi. Știm foarte bine că există presiuni lobbyiste pentru a împiedica ca acest subiect să ajungă pe agenda Uniunii Europene sau pe agenda Parlamentului European. Cu toate acestea, nu ar trebui să uităm de această problemă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Berman are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele lui Michael Cashman, care nu poate fi prezent încă la întâlnirea noastră, va întârzia puțin. O să spun care este părerea dumnealui, dar pot uh, adăuga și o notă personală. În momentul în care am fost în uh, Senegal, Yusun Dur, un faimos cântăreț uh, de acolo, care nu a putut să candideze la alegeri pentru că Uh, nu a reușit să adune un număr suficient de semnături care să-i susțină candidatura. Dor a spus oricum că nu avea șanse de a câștiga președinția pentru că provenea din casta greșită. Deci uh, era absolut imposibil pentru el să fie ales în această funcție. Noi, în Parlamentul European și uh, socialdemocrații, punem accentul foarte mult pe egalitatea de șanse din punct de vedere social și încercăm ca Uniunea Europeană să combate din toate punctele de vedere orice formă de discriminare și discriminarea pe criterii de apartenență la o castă afectează, după cum a spus introducerea dumneavoastră, domnule președinte, 260 de milioane de oameni. Grupul nostru salută această rezoluție care abordează o problemă care durează deja de prea mult timp. Este o rezoluție foarte cuprinzătoare și Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție mult mai fermă pentru a combate această discriminare. Trebuie ca prin intermediul Serviciului European de Acțiune Externă să trecem la măsuri concrete, trebuie ca discriminarea pe criteriul de apartenență la o castă să reprezinte o prioritate pentru noi. Aceasta există în mod predominant în uh, Asia de Sud-Est și este consecința unui sistem ierarhic bazat pe caste care împarte oamenii în funcție de casta în care au fost uh, născuți. Există caste uh, inferioare. Uh, oamenii care aparțin acestora sunt uh, considerați a fi impuri. Uh, este vorba de așa numită castă Dalit și cei care fac parte din această castă pot fi uciși fără nicio judecată, sunt discriminați, nu au acces la serviciile de bază, nu au acces la educație, la sistemul de sănătate, nu pot participa la sistemul politic și așa mai departe. Și această discriminare se regăsește în India, în Nepal, în uh, Pakistan, în Bangladesh, în Mauretania, în uh, Senegal, în Somalia și în alte state, desigur. Și fără o politică anume, fără măsuri specifice și știind faptul că India nu dorește să discute acest subiect pentru că în legislația proprie spun că nu există o discriminare pe bază de caste, deci subiectul nu trebuie discutat, este foarte dificil să inițiem un uh, dialog. Discriminarea pe criteriu de apartenență la o castă nu se regăsește pe agenda de discuții, fie că este vorba de dialogul despre drepturile omului sau în uh, agenda de, de dezvoltare. Deci noi suntem cei care trebuie să insistăm mai mult pe marginea acestui punct și sunt foarte curios care este poziția Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Știți foarte bine că este o temă pe care o urmăresc îndeaproape deja de foarte mult uh, timp. Din păcate nu s-au înregistrat deloc progrese și cunosc foarte bine situația provenind din uh, sud-estul uh, continentului indian. Pe de o parte, trebuie să fim foarte precauți care va fi abordarea noastră, pentru că este o temă sensibilă casta este definită conform unor percepte religioase, ideea de bază fiind că plătești pentru păcatele din uh, viața uh, trecută. Deci dacă faci parte dintr-o castă superioară, culegi laurii uh, vieților trecute, dacă faci parte dintr-o castă mai inferioară, atunci ești pedepsit pentru păcatele vieților anterioare. Tocmai de aceea tema este atât de sensibilă. Domnul Berman, da, este un uh, alibi perfect pentru discriminare, nu? Da, domnul președinte, ca creștin este un sistem de credință foarte greu de înțeles. Pentru prima dată când am avut contact cu acest sistem, eram, făceam parte din uh, Partidul Conservator uh, Britanic și am participat la o recepție organizată pentru ministrul uh, de afaceri externe de pe atunci, care mi-a spus că po- uh, pot uh, să, care m-a invitat să merg cu el în mașină la întâlnirea respectivă. L-am întrebat dacă nu poate merge cu altcineva. Ei bine, mi-a spus că nu poate pentru că vine dintr-o castă inferioară. Deci este o problemă regăsită peste tot în Asia de Sud-Est și în uh, Sri Lanka, de exemplu, dar nu se discută deloc această problemă. Deci, mă întreb ce abordare ar trebui să avem. Este foarte bine să votăm o rezoluție, însă mă întreb cum vom putea să convingem regiunea respectivă să pună în aplicare această idee de egalitate între oameni. Domnul Berman. Dacă îmi permiteți, în instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare, 10% din uh, finanțare trebuie să meargă înspre consolidarea societății civile și cred că acest lucru este unul foarte important, să uh, consolidăm organizațiile care lucrează cu oamenii afectați de, de această uh, discriminare. Domnul președinte, nu ar trebui să uităm că Mahatma Gandhi avea o idee foarte clară despre cei care făceau parte din casta Dali. Considerau, considera că și ei sunt copii al lui uh, Dumnezeu. El dorea să, să renunțe la acest sistem în uh, societatea indiană. Motivul pentru care Gandhi nu a putut ajunge niciodată uh, prim-ministru se leagă de provența sa inferioară. Doar brahmanii pot ajunge prim-ministru, prim-ministru în India, deci vedem bine care este situația, care este realitatea. But here's a brave man who's... Avem între noi un, uh, o persoană foarte curajoasă, domnul Michael Swan, care ne va spune părerea comisiei despre această problemă. We're going to, uh, share the answer with my colleague. Mulțumesc și o să împart răspunsul meu cu domnul Jean-Louis vid de la DEFCO, dacă îmi permiteți. Am primit cinci întrebări. Le-aș lua pe rând sau să le iau pe rând? Sau cum? Bun. Aș vorbi mai mult despre aspectele generale și apoi să-i dau ștafeta lui Jean-Louis. Prima întrebare. Comisia și SAE sunt de acord că trebuie creată o politică cuprinzătoare și un plan de acțiune pentru a aborda și combate discriminarea bazată pe castă. Primul aspect. Săptămâna, anul trecut am adoptat o astfel de politică globală, completă, în ce privește uh, drepturile omului și un plan strategic aferent în care ne-am hotărât și ne-am angajat să combatem discriminarea în toate formele sale pe bază de rasă, etnici, etnicitate, um, apartenență la o minoritate și așa mai departe. Împreună cu sau pe lângă această politică cu caracter global. S-a mai discutat în paralel și problema castelor și abordarea lor în Uniunea Europeană și în politicile statelor membre și s-a ajuns la un acord cum că strategia locală pentru drepturile omului adoptată de fiecare țară din lume ar fi locul cel mai nimerit pentru a rezolva sau menționa aceste aspecte. Nu în ultimul rând pentru că este vorba până la urmă de probleme cu caracter pronunțat regional. La a doua întrebare, nu aș răspunde eu, aș cere DJ Depco să o facă în ce privește anumite finanțări. În ce privește a treia întrebare, dialogurile Comisiei și SAE în ce, privește, în ce privește drepturile omului, Uniunea Europeană, într-adevăr, folosește sau aduce în dialogurile sale, mai ales cele cu caracter politic, um, aceste subiecte, deci aducem de dezbatere problema drepturilor omului și chiar și a castelor. Ceea ce privește India, dialogul cu India și dialogul privind drepturile omului, noi avem consultări uh, regulate cu partea indiană. Avem deci contacte bilaterale și o comisie mixtă în cursul acestor întâlniri, statele membre au ridicat problema castelor, mai ales în contextul revizuirii periodice și în lumina celor declarate de Consiliul privind drepturilor omului de la Geneva, inclusiv în lumina anumitor aspecte ridicate de statele membre în dialogurile lor respective cu India. În ce privește măsurile și acțiunile și recomandările forului ONU, toate acestea țin de nivelul național, adică vizează direct țările identificate. Cât privește cea de-a patra întrebare, Este oare vorba de o chestiune transversală, din punctul de vedere al Comisiei, o chestiune abordată alături de alte tipuri de discriminare? Domnul Donskis a pus o întrebare aici, în sensul că Uniunea Europeană are linii orientative politice pentru diverse minorități, inclusiv cele sexuale, și asta sunt lucruri care apar uh, în dialogurile noastre cu țările terțe. Nu avem astfel de linii orientative în ce privește discriminarea bazată pe castă în Europeană, în ultimul rând din pricina naturii însăși a noțiunii de castă pe care a menționat-o și domnul uh, președinte ca fiind adânc înrădăcinată, împământenită în anumite țări, și știm bine că nu o hotărâre de sus în jos, nu o acțiune guvernamentală poate schimba cursul. Din această cauză încercăm să lucrăm împreună cu reprezentanții societății civile, cu diverse organizații internaționale, pentru a modifica tonul dezbaterii asupra castelor. Am și un exemplu concret este vorba de ceea ce se întâmplă în cadrul Consiliului ONU pentru drepturile omului, ca, în care statele membre sunt extrem de active, în care se abordează acest subiect, iar în 2009 acolo s-au adoptat o serie de principii ONU referitoare specific la discriminare. În sfârșit, a cincea întrebare cum va trata UE problema discriminării pe bază de castă în cazurile crizelor umanitare și asistenței respective? M-aș uh, referi încă o dată la ceea ce ar putea să răspundă colegii de la DEFCO, domnul uh, Jean-Louis Ville și doamna Maria Lențu ar putea să dea răspunsuri. Domnul președinte, înainte de a da cuvântul domnului Jean-Louis Ville, Vreau să vă întreb dacă aceste țări menționate în acest raport sunt țări care au semnat convenția sau protocolul ONU ICPPR în ceea ce privește drepturile politice și civice. Pentru că, cu siguranță, dacă au semnat, cu siguranță sunt obligați să reflecte această adeziune la acest instrument uh, în propria lor legislație națională. Poate ar trebui să vedem, uh, să răsfoim documentele respective, să vedem dacă acolo se menționează cumva casta sau castele. Și în septembrie la ONU are loc o adunare generală, am putea să încercăm să punem uh, cumva acest lucru pe tapet, în sensul că dacă într-adevăr aceste țări sunt semnatare la ICPRPR, atunci uh, poate că asta ar trebui să se reflecte în legislația lor. Ce ziceți, domnul Jean-Louis? Mulțumesc. O să încerc. Da, încercăm să ne înțelegem între noi. M-aș referi direct la ceea ce a spus dumneavoastră numai ce nu toate țările menționate aici sunt semnatare la ce a spus dumneavoastră. O să verificăm și o să vă spunem exact cine a semnat și cine nu. Este clar că situația uh, este, nu este una omogenă, ca să zic așa. În ceea ce privește India, cum ați spus și dumneavoastră, e vorba aici de o dezbatere foarte delicată, bazată pe valori sau discutând valori și autoritățile indiene nu recunosc că um, problema caselor este legată de dezbatere legată de minorități și este foarte greu să invoci un astfel de argument cu ei, deși poate că noi ar trebui să facem mai mult pentru a schimba această părere. În ce privește întrebările deja Uh, abordate, nu aș reveni la ele în ceea ce privește finanțarea UE. Mai multe aspecte. În primul rând, viitoarea, viitorul temei juridic pentru instrumentele de drepturile omului și democrație care sunt complementare eh, cooperării dezvoltării. În aceste instrumente se recunoaște că aceste caste sunt grupuri minoritare care pot să beneficieze de aceste finanțare, ba mai mult decât atât, sunt menționate expres ca și ținte ale finanțării. Nu se întâmplă asta acum, dar în viitor, cam asta se preconizează, trialogul nu s-a încheiat, însă toate cele trei instituții, la nivelul tehnic, au hotărât că aceste caste vor fi menționate. Acum trebuie să vedem unde anume se vor insera aceste trimiteri și în contextul deci, acestor uh, grupuri discriminate. Dacă avem o perspectivă istorică acum, fie că e vorba de nivelul bilateral, fie că e vorba de dialogurile tematice, putem să identificăm o serie de proiecte cu societatea civilă în India, Bangladesh și așa mai departe, deci inițiative în cadrul cărora s-a abordat problema discriminării pe bază de castă iar uh, și programul DEFCO al doilea pe educație dorește să se asigure încă o dată că există un acces egal, echitabil al tuturora în țările respective la educație, astfel încât uh, această discriminare pe bază de castă să nu fie cumva promovată, perpetuată și prin intermediul uh, sistemului educațional. Avem mai multe proiecte în acest sens și instrumente nestatale de finanțare și organizațiilor, organizațiilor care luptă împotriva discriminării și bineînțeles că grupul numit Dalit, pe el îl avem în, în atenție, printre altele. Iată, deci, exemple care arată ce am făcut pentru a ajuta aceste grupuri, care, um, grupuri care trebuie ele însele să aibă capacitatea de a-și promova interesele. Însă acum aș da cuvântul uh, Mariei pentru următoarele aspecte. Mulțumesc! O să răspund la întrebarea um, E. Cum va trata UE problema discriminării pe bază de caste în cazul crizelor imanitare, pentru livrarea ajutorului umanitar, etc. Vreau să vă spun că pentru noi este un subiect foarte important. În regulamentul privind ajutorul umanitar se spune că este vorba de asistență, protecție pe o bază nediscriminatorie care să permite țărilor, persoanelor din țările terțe să beneficieze de acest ajutor și așa mai departe. Iar uh, se mai spune că suferința umană trebuie să fie cumva uh, uh, atenuată peste tot, mai ales în rândul populațiilor celor mai vulnerabile, pe bază de nevoi și fără a discrimina pe nimeni. Ce înseamnă asta în practică? Ecofang în India de multe ori se izbește de această problemă a discriminării grupurilor, grupurilor Dalit, care de multe ori sunt menționate expres în uh, raportul, rapoartele vizitelor pe care noi le facem acolo de monitorizare a proiectelor. De exemplu, un raport recent a menționat acest lucru, pentru că este vorba de o castă care este încă și mai vulnerabilă decât celelalte, mai ales în context umanitar și de criză. Pentru că chiar și atunci când autoritățile guvernamentale dau ajutoare umanitare, ele nici nu-i consideră pe uh, acești membri ai castei Dalit. Uh, am observat asta pe, pe, la fața locului și sunt lucruri care apar și în rapoartele noastre de monitorizare, iar până la urmă ne-am dat seama că toți banii trebuie să meargă la aceste case defavorizate pentru că, de fapt, ei sunt cei mai vulnerabili și ei au nevoie Uh, cel mai mult de aceste finanțări. Domnul președinte, da, acum data limită este de 11 iulie pentru amendamente la 12, votul pe 17 septembrie, 10 iulie amendamentele. Mult succes! The next item is on the European Parliament Development Committee delegation Următorul punct este vorba de raportul vizitei în Zimbabwe, delegația parlamentară. Vreau să salut pe excelența sa, ambasadoarea Zimbabwe, doamna Mary Margaret Muchada. s o întâmpin aici, la comisia noastră. Delegația noastră s-a deplasat acolo, în Zimbabwe, pe 30 aprilie și până pe 2 mai. Am fost trei membri domnul Neuser, domnul Kacmarek și doamna Sargentini. Acum dau cuvântul domnului Neuser, șeful delegației, care o să ne spună ce s-a întâmplat uh, în cursul acestei vizite. Domnule Neuser. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch von... Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte și spun și eu bun venit delegației din Zimbabwe la comisia noastră. Prezența acestei delegații ne demonstrează cât de mare este interesul acestei uh, țări de a-și uh, normaliza din nou relațiile cu Uniunea Europeană. Împreună cu Iudis Argentini și domnul Kaczmarek am vizitat Zimbabwe și în primul rând cred că este foarte important faptul că a avut loc o vizită din partea unei delegații Uniunii Europene în Zimbabwe. Acest, această vizită, vizită este un mesaj politic important. Este prima vizită care a fost organizată după o perioadă de 10 ani și înaintea organizării acestei vizite am uh, putut depăși anumite obstacole mulțumită uh, Uh, bunei voințe din partea ambasadei Zimbabwe, din partea Serviciului European de Acțiune Externă și trebuie să mulțumesc în mod special delegat în uh, Zimbabwe și aș dori să mulțumesc uh, Aldo de Aricia, șeful acestei delegații, care lucrează foarte bine la Harare, atât în interesul Uniunii Europene, cât și în interesul uh, Zimbabwe. Am depășit, după cum am spus, toate aceste probleme și programul delegației ne demonstrează cât de importantă a fost această vizită. În uh, scurtul timp pe care l-am avut la dispoziție, am putut discuta cu opt ministri. Am vizitat de asemenea Senatul, am uh, avut discuții cu președintele Parlamentului și am avut contacte în diferitele ministere cu toate cele trei uh, partide politice care se asigură că există acest acord politic deja de 5 ani. Ne-am întâlnit cu reprezentanți de la SANODF, de la NDCT și NDCM și pe noi ne-a surprins că, în ciuda diferențelor politice majore, există o voință de a conlucra cu toții în interesul uh, Zimbabwe. Acordul politic uh, global și misiunile de împăcare care se desfășoară acum, cred că pot deveni un model pentru alte state. Vedem ce se întâmplă acum în Egipt cu două tabere complet opuse, o situație care poate fi comparată cu ceea ce s-a, ce s-a întâmplat în Zimbabwe. Însă, în urma anului 2008, în urma încheierii acestui acord politic, tabărele diferite au colaborat, conlucrat foarte bine. S-a ajuns la redactarea unui memorandum de înțelegere care acum are un rol foarte important. Toate aceste evoluții au dus la acceptarea largă în cadrul populației a noii Constituții, Constituție care a fost adoptată în mai 2013 și pe baza noii Constituții există un, o nouă lege electorală în funcție, în legătură cu această nouă lege electorală, există în continuare anumite opinii divergente, dar cred că perspectivele de viitor sunt uh, unele bune. A fost interesant să ne întâlnim și cu comit- comitetele de înțelegere comună care lucrează nu doar în capitală, ci și în regiuni. Această muncă de, de colaborare trebuie să depășească procesul electoral pentru că tocmai au lucrat atât de bine. Situația politică și situația economică în Zimbabwe s-a îmbunătățit în mod semnificativ după încheierea acestui acord politic și cred că după toate discuțiile pe care le-am avut, trebuie să dăm o undă verde uh, consolidării relațiilor Uniunii Europene cu Zimbabwe. Partenerii noștri de discuție s-au referit în mod critic uh, la măsurile restrictive luate împotriva unor uh, anumitor persoane din Zimbabwe. Uh, aceste măsuri sunt valabile în continuare pentru președintele Zimbabwe, domnul uh, Mugabe. Uh, Toată lumea uh, și-a dorit, de fapt, uh, slăbirea acestor măsuri uh, restrictive. Toată lumea a fost de acord că a trecut timpul acestor măsuri și că politica Uniunii Europene ar trebui să fie regândită. În fine, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au organizat atât de bine vizita noastră. Doresc să-i mulțumesc lui Catrin și lui Pascal care ne-au ajutat, după cum am spus, să depășim obstacolele cu care ne confruntasem inițial. Doresc să mulțumesc din nou delegației Uniunii Europene din Zimbabwe. Doresc să vă spun că am cunoscut multe delegații ale Uniunii Europene uh, active în Africa și doresc să subliniez cât de extraordinar lucrează delegația Uniunii Europene din Harare, din Zimbabwe. Delegație care ne-a sprijinit tot timpul și care ne-a demonstrat cât, uh, cât de cuprinzătoare sunt relațiile pe care le are în, în Harare și dincolo de Harare și care ne-a permis să, sper eu, să ne modificăm pe viitor uh, relațiile cu Zimbabwe. Vă mulțumesc! Doresc să îți mulțumesc pentru o prezentare și un, un raport foarte interesant, pentru că veștile tale sunt într-adevăr foarte bune. Doresc să întreb dacă alți membri ai comisiei uh, au vreo remarcă. Uh, Marilyn. Atunci îi dau cuvântul Um, reprezentantei Serviciului Afacerilor Externe. Da. Uh, și noi doresc, dorim să mulțumim colegilor din Parlamentul European, dar și ambasadei Zimbabwe pentru colaborarea uh, înainte, în timpul și după acestei uh, delegații. Uh, astfel, relațiile dintre UE și Zimbabwe se îmbunătățesc, dialogul nostru poate fi aprofundat și înțelegerea noastră reciprocă va fi mai bună. Vom continua această colaborare, mai ales în perioada critică dinainte de alegeri. Dar la fel de important și, după, și în perioada de după alegeri și pe termen mai lung pentru a aborda împreună provocările legate de cooperare și dezvoltare. Mulțumesc. Acest, iată, este tot ce am avut de spus. Mulțumesc. Este o onoare pentru noi că excelența sa, ambasadorul uh, Republicii Zimbabwe, se află alături de noi și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, Stimeți reprezentanți ai Serviciului European de Acțiune Externă, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați mie și delegației mele să particip uh, la această sesiune de briefing. Delegația uh, Comisiei DEVE în Zimbabwe um, de pe 30 aprilie pe 2 mai a venit la momentul oportun și um, fost prima ocazie de discuții cu Parlamentul European după multă vreme. Guvernul Zimbabwe s-a bucurat de această vizită ca oportunitate de a relansa relațiile cu Parlamentul European. Vizita a fost una constructivă, nu a oferit doar celor două părți oportunitatea de a dialoga, ci le-a permis a permis eurodeputaților posibilitatea a dat deputaților posibilitatea de a aprecia evoluția dinamică a situației din Zimbabwe. Li s-a explicat finalizarea procesului uh, de um, alcătuirea Constituției și uh, modul în care se pregătesc alegerile. Evaluarea politică și tehnică și uh, dezbaterea a permis deputaților să obțină informații legătură cu situația din Zimbabwe și modul în care funcționează guvernul de la, de la semnarea acordului uh, politic. Doresc să vă comunic acum uh, câteva aspecte legate de evoluțiile din Zimbabwe de la delegație încoace. După cum știți, poporul din Zimbabwe a votat uh, o nouă Constituție pe 16 martie și Parlamentul apoi uh, a răspuns acestui referendum național printr-un uh, proces de ratificare și președintele Mugabe a semnat noua Constituție pe 22 mai. Cu această nouă Constituție, autoritățile au început procesul alinierii legii electorale pentru organizarea alegerilor. Mandatul cel de-al șaptelea Parlament a expirat uh, pe 30 iunie și s-a hotărât că președintele Mugabe uh, trebuia să organizeze alegerile înainte de data de 31 iulie. Excelența sa, conform deciziei curții, a stabilit uh, data alegerilor pentru 31 iulie. Această dată stabilită a fost constatată de primul ministru um, și pentru că s-a considerat că această alegere a datei, a datei alegeri nu a, este constituțională. Și conform summit, rezultatului summitului de la Maputo s-a ajuns la decizia de a se cere ministrului justiției să facă apel la curte pentru o amânare a datei cu două săptămâni. Alte două partide au făcut apeluri, au pus chiar uh, în sub semnul întrebării constitu constituționalitatea posibilității președintelui de a uh, stabili această dată. Curtea uh, Constituțională a decis că data legilor rămâne 31 iulie și deci au răspuns negativ diferitelor cereri. Uh, curtea a considerat că respectarea dreptului, uh, statului de drept uh, este esențială și prerogativele președintelui au fost respectate. Și decizia curții de pe 21 iunie a fost cea corectă. Uh, nu trebuia prelungită prea mult perioada în care doar executivul conduce țara după sfârșitul mandatului Parlamentului. Într-un uh, climat de uh, violență s-a reafirmat principiul toleranței zero față de violență înainte și după alegeri Există o comunitate um, care sprijină inițiativa pentru pace în țară și acum, la trei săptămâni înainte de alegeri, campania electorală um, decurge într-un climat de pace. Există cinci candidați la funcția de președinte și fac campanie. și mesaj, principalul lor mesaj adresat uh, susținătorilor lor este organizarea de legeri libere uh, într-un climat de pace. Toată lumea uh, sprijină nevoia de pace în Zimbabwe. În ceea ce privește observarea alegerilor, guvernul a invitat mai multe organizații să trimită misiuni de observare a alegerilor. În plus, toate misiunile diplomatice de la Harare vor putea acredita maxim 5 diplomați. Odată Deja există um, o misiune de observare a legilor de la SADAC și uh, Uniunea Europeană. S-a considerat că um, populația a suferit destul. Suspendarea sancțiunilor Uniunii Europene rămâne o problemă esențială pentru normalizarea relațiilor dintre Zimbabwe și Uniunea Europeană. Și o evoluție în legătură cu acesta ar fi un semnal esențial pentru viitoarele relații cu noul guvern legătură cu reformele, legătură cu securitatea, e de import, important de observat că acordul uh, vizează formarea uh, ofițerilor care se ocupă de securitate și deci această problemă nu trebuie să mai afle pe mm, ordinele zi a reformelor um, ca conduce, uh, condiție pentru alegeri. Și noul guvern va face Uh, schimbările pe care le consideră necesare. Menționez acest lucru pentru că mass media spune că nu s-a respectat această condiție. În legătură cu mass media, Um, compania națională uh, media va oferi timp de antenă în ultimele două săptămâni uh, de campanie. Până atunci, uh, toate partidele vor trebui să plătească. anumite posturi uh, care emit în Zimbabwe promovează anumite partide politice, dar sper că totuși obiectivul național va fi cel uh, uh, urmărit de toată lumea. În legătură cu posibilitățile de a um, perioada preelectorală și alegerile, guvernul subliniază că nimeni nu este deasupra legii nimeni nu trebuie să se considere că poate să-și permită să nu respecte legea. Și pentru că unii consideră că uh, pot organiza uh, activități uh, pentru a apărea mass media, poliția nu va permite acest lucru dacă oamenii nu respectă legea țării, fie că sunt apărători ai drepturilor omului, fie că nu. Uh, Uh, pentru că acești oameni uh, nu respectă uh, drepturile altora. Deci se transmite tuturor acest mesaj că e nevoie de pace și liniște și de când s-a lansat campania E pace, oamenii au înțeles aceste mesaje care oferă alternative um, oferite poporului din Zimbabwe și doresc să asigur această comisie că guvernul Republicii Zimbabwe cooperează cu organizațiile non-guvernamentale și apreciază faptul că trebuie să coopereze ca parteneri aleși, um, în calitate de reprezentanți aleși. Și acum când trecem la o nouă fază, sperăm că Uniunea Europeană ne va sprijini pentru că noi încercăm să apărăm pacea și să organizăm uh, um, alegeri transparente. Toate partidele sunt naționale și vă cerem sprijinul. Guvernul este sigur că Comisia Electorală din Zimbabwe este capabilă de a organiza alegeri credibile, libere și transparente și dacă dacă există întrebări, partidele sau reprezentanții partidelor respective au fost invitați uh, să examineze uh, procesul de vot și să comunice problemele care uh, pot apărea. Și ne bucurăm că, în general, oamenii au, s-au considerat mulțumiți de modul în care funcționează și organizează alegerile um, Comisia Electorală avem o infrastructură um, foarte modernă pentru alegeri și sperăm că noi, ca parteneri, ne veți sprijini uh, în acest uh, moment important și veți permite poporului din Zimbabwe să um, participe la aceste alegeri libere. Vă cerem ajutorul pentru a, ne, uh, pentru a putea organiza aceste alegeri cât mai bine. Vă mulțumim, Excelență, pentru reacția dumneavoastră pe larg la raportul nostru. Doresc să cer Serviciului pentru Acțiune Externă, având în vedere cât de importantă este relația noastră cu Zimbabwe, dacă Uniunea Europeană va trimite o misiune de observare a alegerilor. As I said, um, for, for the EU to, I mean, to uh, send an election of pentru ca Uniunea Europeană să poată să trimită o misiune de observare a legilor, avem nevoie de invitație. Încă nu ni s-a trimis uh, o invitație, având în vedere că um, alegerile vor avea loc pe 31 uh, iulie, nu mai putem trimite o misiune, dar sprijinim organizarea alegerilor în mai multe feluri. Va exista o, o misiune de observare SADIC, una a Uniunii Africane, va exista și Diplomatic Watch cu care cooperăm. Cooperăm cu ambasadele statelor Uniunii Europene pe teren și cu încă câteva ambasade, cea a Braziliei, a Chinei și așa mai departe. Deci vom organiza această coordonare diplomatică și prin intermediul delegației sprijinim rețeaua de sprijin electoral din Zimbabwe, o structură de cooperare între observatorii societății civile, sprijinim uh, și Coaliția Femeilor, o rețea de femei și există și uh, o rețea a bisericilor care va fi acreditată pentru a observa alegerile. Deci uh, avem um, cooperare cu mai multe organisme din țară și din afara țării. Este o cooperare care se bazează pe experiența noastră din ultimii trei ani și um, pe experiența din uh, momentul referendumului. Am doi experți electorali care au fost trimiși uh, înainte de referendum și cooperăm cu aceștia pentru a sprijini delegația să formeze observatorii um, din uh, mediul diplomatic. Deci chiar dacă nu avem propria noastră misiune de observare a legilor, avem uh, o rețea largă um, de observatori internaționali și interni cu care îmi ținem legătura pentru a face o evaluare a alegerilor și, bineînțeles, există o legătură cu revizuirea sancțiunilor. Am înțeles presiunea timpului, um, având în vedere faptul că uh, alegerile vor avea loc pe 31 iulie, dar am cerut o invitație. Întreabă domnul președinte. Well, I think we've been... Did we hint and ask them yes. to... Le-am făcut așa o sugestie să ne invite? Da. Cred că am spus destul de clar lucrurile că am spus clar că ne-ar interesa să trimitem uh, o misiune de observare a alegerilor, în mod clar. În același timp, uh, am uh, aplicat aceeași practică în, în Zimbabwe ca și în alte țări. E nevoie de invitație. Am spus că putem sprijini organizarea alegerilor în, în, la nivel financiar, dar și prin misiuni de observare și am spus foarte clar că am fi fost interesat să trimitem o misiune. Uh, anybody else before I ask Mr. Norbert to... Domnul Norbert Neuser are cuvântul. Ja, vielen Dank für die uh, Stellungnahme. Vă mulțumesc pentru prezentarea din partea ambas- ambasadei și pentru răspunsul din partea Serviciului European de Acțiune Externă. Uh, în momentul în care vizitasem noi Harare, existau în continuare neclarități legate de procesul electoral, însă deja știam că există observatori din partea, observatori electorali din partea Uniunii Europene, tocmai pentru a însoți întregul procesul electoral. Deci, cred că avem garanția unei observări uh, uh, de bună calitate a alegerilor din uh, Zimbabwe. În plus, cred că putem pleca de la premisa că aceste alegeri vor fi organizate în mod corect, că se vor uh, desfășura uh, pașnic. În mod normal, acest, o asemenea afirmație poate fi interpretată ca un uh, mesaj politic lipsit de, de orice conținut. Poate aceasta, cred că aceasta este excepția de la uh, regulă și cred că guvernul din Zimbabwe a lucrat foarte bine în urma acestui acord uh, politic. Dacă vor exista probleme, Cred că pot pur și simplu să repet cele subliniate deja. Este, atât de, este foarte important că aceste comisii de uh, împăcare a diferitelor părți să-și continuă activitatea și după alegeri. Este important ca această muncă să fie continuată împreună cu Guvernul Național toată lumea va trebui să accepte că există o nouă împărțire a rolurilor, vor exista partide care trebuie să-și asume responsabilitatea guvernării, alte partide care vor trebui să-și asume rolul de a intra în opoziție. Este o situație care nu va fi simplă pentru nimeni și este cu atât mai bine ca și Uniunea Europeană să fie prezentă pentru a monitoriza acest proces. Drept urmare, condițiile sunt bune și cred că și delegația Uniunii Europene din Zimbabwe a contribuit la normalizarea relațiilor noastre cu Zimbabwe. Va trebui să vedem care vor fi evoluțiile după alegeri. Doresc să mulțumesc din nou Serviciului European de Acțiune Externă și mai ales ambasadei uh, Zimbabwe pentru buna colaborare și mai ales uh, constructiva colaborare pe care am avut-o. Vă mulțumesc, domnule Noizer. Am dorit doar să spun că acest uh, subiect este unul foarte important pentru Uniunea Europeană. Noi am întreținut relații cu Zimbabwe timp îndelungat. Eu, personal, am vizitat Zimbabwe la începuturile acestui stat, care pe atunci se numea încă Rhodesia. Lordul Cainton m-a trimis să vizitez uh, statul care atunci se numea Rhodesia pentru a observa alegerile și este vorba de primele alegeri organizate în urma căruia uh, a fost ales președintele Robert Mugabe. Am fost prezent în uh, Harare când au fost organizate acele alegeri. Deja au trecut atât, atât de mulți ani, cred că mulți dintre dumneavoastră prezenți astăzi nu v-ați născut de pe atunci. Știm foarte bine că acest stat a trecut printr-o serie de evenimente, unele bune, altele mai rele, însă sunt convins că viitorul acestui stat este unul luminos și cred că acum trebuie să ne gândim la modul în care putem ajuta în mod concret Zimbabwe să se dezvolte și să devină o țară de succes în regiunea respectivă. Sunt conștient că în aceste momente Nelson Mandela poate trece prin ultimele sale clipe și Africa de Sud are o importanță deosebită în regiunea respectivă și Vă mulțumesc uh, pentru timpul pe care ni l-ați acordat, excelență, venind alături de noi. Și vă urez toate cele bune pentru a avea alegeri cât mai transparente și deschise, care sunt convins că vor deschide Uh, noi oportunități de colaborare între Uniunea Europeană și țara dumneavoastră. Vă mulțumesc din nou pentru că ați venit la comisia noastră și doresc să mulțumesc și Serviciul European de Acțiune Externă, care a avut o prezentare foarte concisă și uh, care mi-a plăcut foarte mult. Uh, colegii mei mi-aduc aminte că următorul vorbitor va veni în uh, 5 minute. Domnule președinte, spune domnul Berman, uh, vă rog să complimentați și europarlamentarii prezenți. Da, sunt fericit că pot uh, lucra cu un grup atât, uh, cu un grup de oameni atât de bine pregătiți. Și excelență Vă invit să rămâneți alături de noi pentru a auzi cele spuse de domnul Hoyer, care este președintele Băncii Europene de Investiții. Pentru că Banca Europeană de Investiții va juca un rol foarte important în viitor în Africa, pe măsură ce ne apropiem mai mult de aspectele de dezvoltare ale acestei bănci este cea mai mare bancă mondială, de patru ori mai mare decât uh, Banca Mondială. Are un portofoliu de până la 90 de miliarde de euro anual. Se discută atât de mult de Banca Mondială și nimeni nu știe ce face Banca Europeană de Investiții, care, după cum am spus, este cea mai mare bancă mondială și comisia noastră își dorește ca această bancă să se transforme într-o bancă de dezvoltare pentru că um, se pare că și rolul său în cadrul Uniunii Europene se apropie de faza de maturitate. Deci vă rog să rămâneți alături de noi pentru că cred că subiectul următor vă va interesa. Domnule Noiser, nu știu care este următorul pas. Ne-ați prezentat un raport atât de pozitiv, uh, urmează să fie organizate alegeri. Uh, știți care este pasul următor pe care doriți să-l faceți? Da, cred că pasul următor evident sunt uh, alegerile care acum vin mai repede decât ne așteptasem. Calendarul inițial permitea organizarea alegerilor până în octombrie, faptul că alegerile sunt organizate acum la sfârșitul lunii iulie înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să spună foarte repede cum dorește să structureze în continuare asistența pentru dezvoltare. Am văzut, din, am văzut că există disponibilitatea de a folosi mecanismele existente. În continuare, probabil, relațiile cu Zimbabwe vor rămâne dificile pentru că și cu toate acestea trebuie să continuăm un, o serie de proiecte începute în colaborare cu acest, cu acest stat. În uh, fine, aș dori să, în final aș dori să vă atrag atenția asupra următorului aspect. De exemplu, în uh, Germania fac parte din asociația de fotbal uh, care are contacte cu diferite state și în fiecare an avem un program desfășurat la care invităm oameni din mai multe state. Cred că în cadrul acestui program, de exemplu, am putea invita doi antrenori din Harare să participe la un asemenea program. După uh, și există acest program deja se desfășoară, există o disponibilitate și din partea colegilor din uh, Zimbabwe și cred că două persoane vor, particip, vor putea participa pe viitor la un asemenea program de pregătire și pentru a ajuta Zimbabwe să se îmbunătățească și din punctul de vedere al fotbalului. Excellent. Foarte bine. Charles, nu știu dacă doresc să spui ceva. Si vous m'invitez à m'exprimer Dacă mă invitați să spun ceva despre ceea ce tocmai am auzit, antrenarea antrenorilor. Dacă este vorba de ceva dificil, acest proces, eu aș zice să începem de la bază și atunci să vină mai întâi la Luxemburg într-o țară care știe fotbal. Cred că asta ar fi și o ocazie excelentă de a petrece timpul liber, nu-i așa, domnule președinte? So football is a great, great. Uh... Fotbalul este un factor de coeziune. Domnule Ponga, doriți să spuneți ceva? Fără microfon. Acum cu microfon. Am înțeles că președintele BEI este în clădire și va veni aici peste câteva minute. Mai doriți să interveniți? Da, ați spus numai ce că BEI este cea mai mare bancă din lume. Eu mă încap îndoiesc de veridicitatea acestei afirmații. Vorbiți de o bancă numită instituțională? Da, da. Bun. I mean, just, just to say something. If you have... Domnul președinte, dacă vă uitați cum călătorește președintele Băncii Mondiale, cu jet privat, cu 16 persoane în echipa personală și se, duc la, se duce la lounge pentru VIP. Odată chiar m-am întâlnit, m-am întâlnit cu el în aceste condiții. Dacă vă uitați la președintele BEI, pe care l-am întâlnit în Sri Lanka, vedeți că este o persoană absolut normală, care călătorește ca orice alt cetățean al uh, lumii deci este o abordare foarte diferită și foarte, foarte lăudabilă. Și chiar uh, l-am interpelat pe președintele Băncii Mondiale, l-am întrebat ce cu stilul ăsta de călătorie, dar asta este viața.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 Domnule președinte, îmi face o deosebită plăcere <clears throat> să vă prezint pe domnul Hoyer, președintele Băncii Europene de Investiții, care a fost uh, ministrul afacerilor externe din Germania, un uh, om politic deosebit de experimentat și cu cunoștințe în domeniul financiar deosebit de vaste. Avem de-a face aici cu președintele cele mai mari bănci instituționale din lume, BI. El și-a intrat în funcțiune acum câteva luni, care mm, urmând apoi uh, ministrului finanțelor al Belgiei, care a avut un mandat pe mai mulți ani. Am avut ocazia să-l întâlnesc și în Sri Lanka. și am sosit uh, acolo <laughs> împreună, în mod cât se poate de anonim, în, cu o săptămână înainte ca președintele Băncii Mondiale să nu sosească cu o mare echipă, cu jetul privat și cu bodyguards pe motociclete. Uh, deci cu un dispozitiv de securitate extraordinar și vreau să spun încă o dată că BEI are un portofoliu de credite de patru ori mai mare decât cel al Băncii Mondiale și este uimitor. E uimitor, multă lume nu știe asta. Este clar că BEI este cumva un fel de secret bine păzit uh, și de cam multă vreme încoace. Este una dintre ambițiile mele personale, aceea ca BEI, Banca Europeană pentru Investiții, să fie recunoscută ca ceea ce este cu adevărat și anume o instituție europeană istorică, să îi se recunoască activitățile și nu puține rolul, rolul său, acum sperăm rol în dezvoltare. Și ne bucurăm că și Banca Europeană pentru Investiții pare să aibă această orientare. Aveți obiective și avem obiective de reducere a sărăciei și acest lucru se reflectă într-o serie de proiecte și inițiative fiscale, dar și legate de monitorizarea proiectelor finanțate de BI Acum se vorbește mult despre granturi pentru țările în curs de dezvoltare, banii contribuabilor atât de prețioși și în acest context dumneavoastră veți avea un rol foarte important ca în aceste țări să ne asigurăm că avem due diligence și transparență și tot ce trebuie pentru a credita așa cum trebuie și o monitorizare atentă a finanțărilor. Dumneavoastră, banca dumneavoastră va avea un rol de jucat în viitor, în lumea în curs de dezvoltare și pentru dezvoltare și asta într-un context accentuat al discuțiilor legate de guvernanța globală și vreau să mulțumesc și doamnei ambasador, excelența sa, ambasadoarea Zimbabwe, pe care am uh, auzit-o mai devreme și am invitat-o să continue să stea printre noi pentru a vă asculta. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, uh, doamnelor și domnilor, distinși membrii Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Este o ocazie excelentă să mă aflu aici și ca și vechi parlamentar cu state vechi uh, mă bucur să mă întorc într-o astfel de uh, incintă. Cred că ne întâlnim la un moment uh, de răscuce. Este vorba de discuțiile legate de mandatul nostru. Lucruri foarte importante pentru dumneavoastră și, bineînțeles, pentru noi și sperăm că la sfârșitul acestui proces de și discuții vom avea și rezultate cât se poate de concrete care să permită Uniunii Europene, viitoare Uniuni economice și monetare și deci și BEI să poată să dea rezultate și să respecte obligațiile pe care și le-a asumat. Și e vorba de o situație destul de dificilă și un context dificil pentru că, așa cum ne arată cifrele, Ehm, trebuie să facem mai mult cu mai puțin sau cu aceleași sume, asta ca să folosesc un eufemism, și așa cum a spus și președintele, activitatea de împrumut a băncii și activitatea de granturi a Uniunii Europene sunt lucruri, deci, absolut de actualitate și împreună cu Comisia ehm, facem asta, n-am putea să facem în lipsa acestei cooperări, vreau să spun. Iată, deci un moment cât se poate de oportun, pentru că acum uh, vă spuneam, uh, încercăm să vedem uh, care e mandatul nostru de ca și instituție creditoare din 2014 până în 2020 și cum vom sprijini politicile UE în anii următori. Uniunea Europeană face eforturi pentru a regăsi dezvoltarea economică. Sunt lucruri subliniate și în, la Consiliul din iunie. Deci ne concentrăm pe Uniunea Europeană, dar bineînțeles că nu înseamnă că ne neglijăm și țările terțe. Pur și simplu, astăzi, liderii europeni sunt neglijorați mai cu seamă de ce se poate face pe plan european. Deci ne extindem foarte mult în Uniunea Europeană și avem și capital în creștere în acest sens impactul acestor activități de creditare nu va putea fi um, evaluat decât peste câțiva ani mai încolo. Știți bine că suntem un creditor sau împrumutăm pe termen lung. Deci, uh, o sporire a creditării, noi instrumente, noi instrumente și o sporire a prezenței acolo unde este cel mai mare nevoie de noi. ne concentrăm pe statele membre UE, dar nu înseamnă că ne retragem din restul lumii. Asta ar fi o mare greșeală și o mare neînțelegere. Și ca să fiu foarte sincer, de multe ori mm, sunt puțin surprins și uimit că politicieni europeni de înalt nivel care se întorc din diverse țări terțe au uh, tot felul de bagaje care de fapt trebuie să fie cumva apoi preluate de comisie și de bancă, adică fac multe promisiuni și mi este teamă că trebuie să fim mai realiști și ar trebui ca în anii viitor să avem o mai mare adecvare între fondurile noastre și ce se poate face. Iată, avem investiții pe plan uh, lung în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că o să fim mai puțin prezenți în țări cum ar fi cele din regiunile africană, asiatică și așa mai departe. Deci schimbarea este una substanțială. Când vine vorba de finanțare și finanțe, multe țări s-au orientat spre Uniunea Europeană, care este un donator major, 50 de miliarde pe an pentru dezvoltare provin din banii europeni. În mod tradițional, ajutorul uh, s-a concentrat pe, pe sectorul public și deci pe granturi. Însă granturile nu pot să acopere toate nevoile care sunt mult mai mari, e nevoie de instrumente de investiții, inclusiv prin implicarea mai mare a sectorului privat. Finanțarea aceasta presupune și riscurile și riscuri. În timp de criză și având în vedere contextul din țările în curs de dezvoltare, înseamnă că și, don- uh, și finanțarea este mai dificilă de către noi și de către alte instituții multi multilaterale instituții uh, internaționale. Vreau să vă spun că este vorba de nu, nu, este, nu suntem noi o bancă de investiții, ci o bancă instituțională a UE și astfel finanțăm politicile durabile ale Uniunii Europene, inclusiv politici orientate spre exterior deși cea de dezvoltare. Există însă excepții, cum ar fi aprovizionarea cu apă sau finanțarea programelor uh, micro. Noi însă, noi nu suntem un instrument sau nu avem instrumente direct menite a reduce sărăcia. Însă avem reduce, o prezență și un impact indirect în ce privește reducerea sărăciei. În ce privește volumul de care vorbim, uh, deci de finanțare în afara Uniunii Europene, 7 miliarde anul trecut pentru țările terțe, ne asigurăm că acești bani sunt cheltuiți așa cum trebuie și au impact pe termen lung. Însă trebuie să măsurăm acest impact ca să spunem că am uh, obținut ceea ce am preagonizat. Noul cadru a fost uh, introdus anul trecut și va fi parte și din noul mandat. Asta înseamnă monitorizare și raportare, raportare într-un mod mai sistematic în ceea ce privește ce se întâmplă cu aceste împrumuturi ale noastre. Acum avem un raport interim pentru cei primii patru ani acestui cadru, cadru și aveți date agregate cât privește împrumuturile din 2012 din 25 de proiecte sau programe 21 au fost uh, bune din punct de vedere al metodologiei. Însă această metodologie nu își va aduce roadele decât după ce vom ajunge la o maturitate a aplicării acestui cadru. Însă există și aici incluse și proiecte finanțate un pic mai devreme decât datele despre care le-am vorbit, care, înseamnă, care arată că și acestea au început să dea rezultate în orice caz, ce înseamnă asta? Înseamnă că noi lucrăm cu bani pe care dumneavoastră vă dați uh, acordul din punct de vedere bugetar. Avem două mandate principal. Unul pentru Africa, Caraibe <clears throat> și un al doilea mandat care se referă la uh, direcțiile orientate de, deci de Consiliu. În ceea ce privește primul uh, pilon, avem uh, o serie de, de bani orientați către, ace, către acele țări pe care le-am menționat. Aici rămânem așa, însă din păcate pentru vecinii mai apropiați ai UE s-ar putea să existe reduceri. S-a prezentat noua, noul cadru financiar și în acest context, având în vedere problemele financiare, trebuie să avem un nou uh, mandat depus în aplicare și respectat mm, până pe 23, 14 iulie cel mai târziu. Bineînțeles că bugetul va fi în continuare supus presiunilor și atunci uh, rolul B este cu atât mai important. A combina resursele și uh, creditele BEI cu alte resurse este foarte important. Aceste noi facilități vor include, vor spori influența Uniunii Europene și eficacitatea ajutorului uh, și asistenței în exterior. Așa cum a spus domnul președinte, UE este cel mai mare don donator pe plan internațional, însă nu este suficient de vizibil din cauza fragmentării și incorenței între diferitele fonduri. Trebuie, deci, să sporim aceste caracteristici, o coerență între fonduri. În ceea ce privește riscul suveran, așa cum va fi el reflectat în noul mandat, este un instrument foarte important și a, lua, a ține cont acest risc suveran nu aduce constrângeri suplimentare la buget. E nevoie de a avea bani suficienți pentru garanții și pentru a spori capacitatea din cadrul noului cadru financiar multianual. Este vorba de 30 de milioane, miliarde pe an. Aici vorbim de bani pentru dezvoltare, la convergență pentru țările din preaderare, politica de vecinătate, bunăstarea și prosperitatea deci, vecinilor și, în sfârșit, acțiuni legate de schimbările climatice. Cooperăm cu țările partenere și um, Uniunea Europeană are un rol important de jucat uh, în relația dintre acestea și Uniunea Europeană. Nu facem doar să oferim credite, ci oferim și consultanță Uh, și obiectivul nostru este să um, maximizăm impactul investițiilor UE în ciuda scăderii bugetului. Deci haideți să folosim această oportunitate um, cât mai bine. Doamnelor și domnilor, acum stau la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări și observații și dacă cumva uh, nu vă pot răspunde imediat uh, eu la întrebări, uh, am uh, adus cu mine alte persoane care să mă ajute Um, vicepreședintele um, care se ocupă în țările ACP, uh, doamna director general care se ocupă de activitățile în uh, uh, statele din afara Uniunii Europene și fostul ministru pentru dezvoltare a legatul țărilor de jos eh, are, se ocupă legătura dintre uh, Banca română de Investiții și instituțiile de la Bruxelles. Deci dacă aveți uh, întrebări sau uh, um, aveți nevoie de informații, puteți să vă adresați uh, dânsului oricând. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, uh, President Hoyer. Vă mulțumesc domnule președinte. Discursul dumneavoastră introductiv a fost unul foarte bun, care ne-a explicat foarte bine um, cum vedeți dumneavoastră activitatea actuală a băncii și direcția în care doriți să o orientați. Um, unii dintre noi um, uh, au pregătit chiar un studiu în legătură cu modul în care putem coopera mai bine. Din păcate, dânsii nu sunt aici astăzi, dar poate în curând putem organiza un prânz la care să mai discutăm despre aceste lucruri. Domnul Berman dorește să spune câteva cuvinte, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doi foști miniștri la pupitru, ce lucru rar aici în Parlamentul European. Uitându-mă la raportul financiar pe 2012, revin la o întrebare pe care am pus-o și predecesorului dumneavoastră, domnului Meister. Întrebarea a fost următoarea. În trecut, Bay, în mandatul său extern, de multe ori s-a concentrat pe proiecte mari. Um, proiecte de infrastructură, uh, baraje. În calitate de eurodeputat care mă ocup în această comisie um, cu provocarea reducerii sărăciei, pe mine mă interesează sporirea posibilităților cetățenilor din țări uh, um, curs de dezvoltare să aibă acces la uh, aceste instrumente și băncile publice în acest sens ar putea juca un rol util pentru a garanta creditele și așa mai departe. Partea legată de microfinanțare, de microcredite de la BEI este încă destul de mică, după părerea mea. Și mă întreb dacă puteți să dați, să faceți precisări legătură cu acest aspect. Apoi, BEI, atât în Uniunea Europeană cât și în exteriorul Uniunii Europene, uh, își asumă foarte puține riscuri, este foarte prudentă Uh, și dorește să-și păstreze um, statutul tiplu A, uh, notarea tiplu A, dar uneori am dori să vă asumați puțin mai mult risc și la nivel extern. Credeți că e necesar acest lucru? Apoi, Ehm, Banca Mondială are un grup de inspecții pentru a face ehm, față plângerilor, eh, problemelor de etică și așa mai departe. Um, ofițerul care se ocupă de respectarea regulilor la BEI ar putea avea un rol mai transparent eh, și ar putea comunica mai mult, să încurajeze cetățenii și organizațiile să poarte un dialog cu BEI în legătură cu operațiunile sale. Um, aș fi curios să um, aud um, care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu acest aspect și cum credeți că va putea evolua rolul acestui ofițer. În Europa de Est, aveți mai multe operațiuni decât în uh, țările ACP, 2,9 miliarde față de 2,5 miliarde și eu aș încuraja BEI să uh, se angajeze mai mult în țările ACP Cinci dintre cele zece economii cu care cresc cel mai rapid sunt în Africa și uh, este în interesul nostru uh, să fim mai implicați acolo pentru ca cei din țările ACP să nu uite faptul că odată Uniunea Europeană a avut o legătură și cu ei și cu aceste țări. Vă mulțumesc! Oh yeah, my, with pleasure. Thank you very much, Mr. Berman. Vă mulțumesc, domnule Berman pentru întrebările dumneavoastră foarte interesante. Sper că voi putea răspunde cel puțin parțial la ele și apoi colegii mei vor răspunde pentru a mă ajuta când eu nu voi ști cum să răspund uh, la ele. Într-adevăr, instrumentul microcreditelor nu a fost uh, unul prevăzut când a fost creat uh, BEI în urma conferinței de la Messina atunci era nevoie de investiții în infrastructură, investiții în proiecte mari, pe termen lung. Apoi, ideea blending-ului a venit mult mai târziu, este o invenție nouă. Ea a adus uh, avantaje mari partenerilor noștri externi, avantaje băncii de asemenea și aduce avantaje și Comisiei Europene pentru că acum putem arăta că fondurile europene pot fi folosite mai bine. Iată, care erau um, uh, principalele tendințe în ultimii zeci de ani. Accesul la finanțare um, este obligația unei bănci publice. Um, dar uh, nu alungând alți investitori. Deci noi încercăm să ne angajăm din ce în ce mai mult în aceste activități, în parteneriat cu instituțiile relevante dar există o limită la această activitate și anume faptul că această bancă nu este o bancă în detai. Domnul președinte a făcut o, a vorbit despre comparațiile calitative dintre Banca Mondială și BEI. Uh, pe de o parte, noi uh, gestionăm fonduri uh, de 2,5 ori mai mari decât ale băncii mondiale, dar Banca Mondială are de 5 ori mai mulți angajați. Ehm, deci, când noi mergem undeva sau trimitem un ofițer de credite undeva în Africa de, de vest, eh, cu siguranță se simte cam singur. Și colegii de la Banca Mondială îl ajută. Ehm, deci, iată, este un alt model pe care nu putem copia. Dar avem nevoie de o cooperare bună cu eh, bănci partenere ehm, și în această cooperare ne descurcăm bine. Poate o să vă dezamăgesc în legătură cu un lucru, și anume legătură cu riscul. Evitarea riscului uh, nu este uh, nu este obligația unei bănci. Banca trebuie să-și asume riscuri și să se protejeze împotriva riscurilor. Deci noi acționăm prudent și în cooperarea noastră cu statele membre și cu Comisia, în ceea ce privește fondurile europene, Tocmai despre asta e vorba. Noi uh, acoperim aceste riscuri. Deseori am auzit observația că ne concentrăm așa de mult pe ratingul nostru AAA, uh, dar eu cred că um, nu e corect să se spună așa. Uh, obiectivul nostru în sine nu este să păstrăm tipul A, dar avem nevoie de el pentru punerea în aplicare a business planului nostru. Avem, uh, gestionăm fonduri în valoare de 5 miliarde de euro. Aceste 5 miliarde de euro trebuie refinanțați. Din nou și din nou. Nu de statele membre sau instituții publice, ci de pe piețele de capital. În acest an, um, 80 de miliarde de euro în obligațiuni, dintre care o mare parte vin din surse extraeuropene. Este un lucru încurajator pentru că uh, se vede că există o încredere în moneda euro în afara Uniunii Europene. Un lucru bun, nu-i așa? Deci, pur și simplu trebuie să răspundem așteptărilor pieței și Există multe astfel de așteptări eh, pe piețele internaționale de capital eh, și unii împrumută doar instituțiile cu AAA. Deci acest rating de AAA nu este un, un parametru cu care noi ne putem juca. Noi nu, obiectivul nostru nu este să evităm riscurile, ci să le acoperim bine și asta încercăm să facem. În legătură cu plângerile. Acest uh, comitet de management al băncii are obiectivul um, respectării regulilor și am forțat uh, comitetul uh, să respecte un program uh, pentru combaterea spălării de bani și lupta împotriva corupției. Am cerut tuturor membrilor să fie exemple pentru staff. Încercăm să dezvoltăm uh, conștientizarea problemelor legate de uh, compliance, de respectarea regulilor în nivelul băncii și dacă există loc pentru mai bine, uh, pot accepta, putem discuta aceste sugestii și le pot transmite mai departe. Dar eu cred că nu putem fi acuzați de lipsă de transparență. De exemplu, acum ne dezvoltăm uh, noile politici de energie. Sunt chestiuni sensibile, dar o facem uh, în mod foarte deschis, în cooperare cu ONG-urile în fața Consiliului Director s-a discutat problema, se va discuta problema la sfârșitul lui iulie, se va organiza un mecanism de dialog cu ONG-urile și societatea civilă. Deci eu cred că suntem transparenți și dacă ne putem îmbunătăți și mai mult, uh, sunt gata să suntem gata să o facem. În legătură cu investițiile noastre în Europa de Est, nu am nimic de spus, pentru că Consiliul de Guvernare, adică miniștrii de finanțe ai statelor uh, membre, ne-au cerut ca 90% din uh, finanțarea noastră să vizeze Uniunea Europeană și doar 10% uh, um, țări din afara Uniunii Europene și din acești 10% o mare parte trebuie să vizeze țările din preaderare și vecinătatea noastră estică. Deci, din punct de vedere strategic, eu nu cred că e foarte bine să mm, uh, ne impune obligații din cauza uh, evoluțiilor geopolitice. Eu cred că în următorii ani uh, mm, evoluțiile geopolitice se vor schimba mult, să nu uităm situația din Siria, din Egipt și situația energiei în lume se schimbă mult consecințele nu pot fi prevăzute după retragerea uh, Statelor Unite uh, din cooperarea cu uh, o parte din lumea din jurul Mării Mediterane. Sunt evoluții care încă nu sunt suficient luate în considerare de liderii europeni, după părerea mea. Având în vedere că nu avem foarte mult timp la dispoziție, Dau cuvântul domnului Goran și apoi domnului Ponga. Mulțumesc. Domnule președinte, ați amintit că vin din Luxemburg, țara în care am fost ministru și care este și sediul Băncii Europene de Investiții. Am apreciat modul în care BEI se um, implică în proiecte foarte delicate, de exemplu în Balcanii de Vest, în Albania, unde, grație experienței BEI, Eh, ne-am eh, am putut lua riscul, ne-am putut eh, implica în calitate de ministru, minister luxemburghez în proiecte de infrastructură în această țară. Deci eu știu că Banca Europeană de Investiții este foarte bine plasată să se implice în astfel de proiecte. Acum eu aș dori să vorbesc despre mediul concurențial în care funcționează BEI. Termenul leverage Eh, este folosit deseori în ultima vreme din cauza bugetelor reduse cu care ne confruntăm. Eh, problema este cu mijloacele clasice, nu mai putem răspunde nevoilor. Așa că facem apel la acest termen de leverage, eh, adică încercăm să adunăm fonduri de unde putem. În legătură cu concurența și mediul concurențial, acționați într-o regiune unde există și alți actori pe piață, de exemplu în țările emergente cum ar fi China, unde creditele prin concesiune uh, au o abordare foarte diferită, chiar o formă apropiată de troc și cu o lipsă de transparență care face aproape imposibilă orice, orice comparație între acțiunea dumneavoastră și uh, cea a concurenților. Credeți că Uh, sunteți suficient de interesanți în uh, mare, într-o mare parte din țările din Africa subsahariană pentru a vă impune? Pentru a vă impune um, varianta, oferta? Um, care este experiența dumneavoastră de pe teren? Și dacă aveți concurenți? concurenți uh, care uh, operează cu uh, credite prin concesiuni, adică se dă bani fără să cere rambursarea creditului, se finanțează infrastructurile și apoi se obțin drepte, drepturi de exploatare ale terenurilor sau ale echipamentelor de extractive și așa mai departe. Eu sunt preocupat pentru că noi, ca europeni, avem o condiționalitate foarte strictă de care suntem mândri pentru a favoriza buna guvernanță. În schimb, pe de altă parte, eh, se fac eforturi de a reduce complet eh, efectele măsurilor pe care le impunem noi eh, partenerilor. Nu, nu putem apli, accepta acest comportament din partea celorlalți, este o problemă reală și aș dori să știu care este punctul dumneavoastră de vedere. Uh, Maurice Ponga. Ponga. Mulțumesc, domnule președinte. Voi interveni în numele colegului nostru Preda, uh, care nu este prezent și mi-a cerut uh, să citesc intervenția pe care au pregătit-o. Domnul Preda, dorim mai întâi să vă felicite uh, pentru faptul că v-ați asumat responsabilitatea de a uh, conduce BEI în uh, această situație complicată cu criza economică și financiară cu care se confruntă Uniunea Europeană. Activitățile BEI sunt foarte importante pentru comisia noastră pentru că banca, în calitate de, în, în, la nivel de volum de credite, este cea mai mare uh, instituție de credit la nivel internațional care acționează în domeniul proiectelor pentru dezvoltare. Domnul Preda ar dori să știe care este aprecierea dumneavoastră personală în legătură cu proiectul de decizie privind mandatul extern al BEI uh, prezentat de comisie la sfârșitul mai 2013. Ar dori de asemenea să știe care este valoarea dumneavoastră activităților băncii în cadrul mandatului extern de când ați intrat în funcție. După părerea dumneavoastră, anumite aspecte pot fi îmbunătățite pentru ca BEI să sprijine în mod Uniune în domeniul, Uniunii în domeniul dezvoltării? Iar în ceea ce privește cadrul uh, măsurilor rezult, rezultatelor uh, BEI, um, în ce măsură este acesta pus în aplicare și în ce măsură ameliorările aduse pentru a face în acesta un instrument adaptat pentru a evalua impactul proceselor în uh, proiectelor la nivel de dezvoltare um, avansat și, în fine, cum poate Parlamentul să sprijine cât mai bine activitățile BEI în țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Cred că voi uh, cere și colegilor mei să mă sprijină în a uh, oferi răspunsuri, mai ales vis-a-vis -vis de întrebarea legată de infrastructură și metodologia pe care am folosit-o când e vorba de guvernanță. Am avut deja câteva remarci, dar colegii mei vă vor da mai multe detalii. Permiteți-mi să încep acum cu remarca legată de acest concept leverage, efectul de pârghie. Cuvântul a fost uh, discreditat de la episodul Lehman Brothers. Acum ne aflăm într-un uh, context în care uneori trebuie să fim precauți la formulările alese, tocmai pentru a nu ne șoca concetățenii. Problema legată de produsele care au fost, uh, care au existat pe piață în urmă cu 5 ani și care au dus la crearea atât de multor băncirele în Europa și mai ales în Statele Unite ale Americii, este faptul că calitatea acestor uh, produse a discreditat acest proces de leverage, de efect de pârghie. Însă el rămâne unul valid. Dacă este să ne gândim că acest uh, proces se leagă de necesitatea de a obține mai mult dintr-un euro. Am putea recurge pur și simplu la granturi, de exemplu. Deci este vorba de efect de multiplicare. Însă, lucrurile trebuie să se întâmple uh, în mod uh, transparent. Acum discutăm uh, problema legată de um, securitizarea titlurilor. Piața, piața respectivă a scăzut de la 1,3 miliarde de euro la 250 de milioane de euro. Deci, dacă ne dorim să atragem capital uh, privat pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare sau de infrastructură, acestea vor trebui analizate mai îndeaproape. Și probabil vom ajunge la concluzia că acest proces de securitizare a titlurilor de valoare a devenit uh, mult mai uh, precaut în urma experienței din ultimii cinci ani avem nevoie de un uh, proces de analizare care să meargă mult mai în profunzime și uneori ajunge la, conc- la concluzia că ar fi irresponsabil să tot trecem prin acest uh, proces de securitizare a titlurilor de valoare. Și Vă asigur că se discută mult între Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții și Banca Centrală Europeană, Banca Europeană Centrală despre toate aceste aspecte pentru că cu toții trebuie să colaborăm și să fim foarte atenți tocmai pentru a nu ajunge în situația într-o zi să trebuiască să creăm noi uh, bănci uh, rele care să preia credite neperformante în legătură cu uh, uh, cât de atractivi suntem. Înțeleg argumentele dumneavoastră. Cum putem concura cu țări emergente sau, să fim mai precis, cu cea mai uh, importantă țară emergentă dacă vine vorba de Africa, pentru că ei sunt deja prezenți acolo, au investit deja sume imense de bani, au, au foarte mulți oameni deja acolo și uh, Uh, când vine vorba de muncitorii care lucrează la infrastructuri, majoritatea provin din China, în Africa. Și cred că există deja un efect de trezire, pentru că după mulți ani de experiență cu proiectele de infrastructură europene, lumea a început să realizeze că dacă se dorește calitate, în mod uh, normal, proiectele europene sunt foarte în față, însă acest lucru înseamnă că trebuie să ne concentrăm atât în faza de punere în aplicare, cât și în faza de selectare a proiectelor pe calitate. Și trebuie să fim cei mai buni. Aceasta, aici intervine modelul uh, băncii europene. Noi uh, col- colaborăm cu Comisia uh, și ne bazăm și pe credite și granturi, adăugând în plus și consilierea financiară. Și dacă ne bazăm pe acest model, cred că acesta va consolida banca. Și foarte important uh, în acest proces este și consilierea tehnică și financiară. Doar așa putem face față concurenței, însă sunt de acord cu dumneavoastră, ne așteaptă dificultăți majore pentru că pentru țări care își doresc cu disperare ca un proiect să fie finanțat, s-ar putea să prefere să aleagă o soluție mai puțin bună, dar mai rapidă. Deci, dacă este vorba de dezvoltarea, de creionarea politicilor noastre de dezvoltare, trebuie să înțelegem că influența este importantă, volumul este important, calitatea și viteza uh, sunt importante. Deci, cred că până acum am reușit să ținem bine pasul. Acum, în legătură de infrastructura PIM, nu știu dacă nu dorești și tu să intervii. dar domnul Berman s-a referit și dumnealui la problema legată de infrastructură. Fiecare instituție are propriile uh, puncte forte. Banca Europeană de Investiții își exportă expertiza de care dispune, pentru că chiar dacă suntem o instituție mică, avem o puternică echipă de tehnicieni. Infrastructura este în continuare necesară, dacă este să ne gândim că 80% din populația Africii subsahariene, subsahariene nu are acces la electricitate. Este clar că este nevoie de infrastructură, de investiții în bunuri. În al doilea rând, toate guvernele ne cer să intervenim mai mult în sectorul agricol. Însă, sectorul agricol nu poate deveni suficient de competitiv dacă nu este însoțit de o uh, uh, infrastructura, de infrastructura necesară. Drept urmare, probabil ar trebui să, reform, să reformăm politica agricolă comună și dincolo de acest lucru. <laughs> și cred că Parlamentul European are acum competențele necesare pentru a discuta reforma politicii agricole comune, pentru că uh, situația s-a, s-a modificat față de trecut și cred că trebuie să vă asumați acest, aceste noi competențe. Însă, pe de altă parte, dacă, invest, dacă este să investim în uh, sectorul agricol, și voi reveni la această modificare imediat, Banca Europeană de Investiții este foarte interesată de investițiile în infrastructură, însă ne uh, implicăm mai mult în uh, instituțiile de microfinanțare prin intermediul bănci, parteneri, băncilor noastre parteneri de la fața locului, care, desigur, investesc și în sectorul agricol. Deci cele două aspecte sunt uh, legate. Infrastructura, pe de o parte, este un lucru de care ai nevoie, pe de altă parte, este crucial să stimulăm și întreprinderile mici și mijlocii din zona subsahariană. Deci are loc această transformare. Din punctul de vedere al infrastructurii și investițiilor Uh, investițiilor din partea instituțiilor non-europene, am vizitat Kenya săptămâna trecută și am văzut că și acolo se schimbă lucrurile. Am investit în proiecte, într-un proiect imens uh, de locuințe sociale, lucru apreciat foarte mult de autorități Însă, data viitoare, noi vom investi și probabil uh, chinezii vor veni cu, cu, cu materialele și cu munca și așa mai departe. Chinezii s-au retras după ce au, uh, după ce au îndeplinit munca și au lăsat, uh, să spun așa, documentația în chineză și același lucru s-a întâmplat și în Etiopia, deci, Etiopia, deci probabil este mai ieftin să lucrez cu China, dar noi aducem o plus valoare și uh, asigurăm și un uh, schimb de, de capacități. Deci, cred că se schimbă lucrurile și din acest punct de vedere. Mulțumesc. Vă rog. Vă mulțumesc. Am dorit să plec de la întrebarea foarte utilă, ce ați putea face dumneavoastră pentru a ne ajuta să ne atingem obiectivele stabilite și în contextul uh, microfinanțării. După cum ați auzit, putem să intervenim și în acest uh, domeniu și aducem o plus valoare adevărată uh, sprijinind asemenea instituții și multe, multe credite uh, oferite IMM-urilor merg în această direcție și putem face acest lucru tocmai pentru că dispunem de un instrument special când vine vorba de relația cu statele ACP și putem să ne asumăm riscuri mai mari ajungând la o valoare mai mare. Pentru mandatul extern nu putem să facem acest lucru. Este un instrument foarte eficace, însă nu este suficient. Nu putem uh, investi în, uh, într-o măsură mai mare. Deci, dacă vom avea o platformă pentru aceste nouă măsuri de blending, cred că am putea să ne asumăm riscuri mai mari și să adăugăm o valoare suplimentară. Și în legătură cu acest cadru de măsurare a rezultatelor, dumneavoastră ați cerut un asemenea mecanism și am, v-am prezentat care sunt rezultatele. Desigur, ne dorim ca dumneavoastră să rămâneți în continuare uh, critici într-un mod constructiv, însă vă asigurăm că am parcurs deja un drum destul de, uh, de îndelungat. Deci, pe viitor veți putea să ne trageți la răspundere când vine vorba de atingerea obiectivelor pe care ni le-am stabilit. Știți foarte bine că um, procesul este în desfășurare. Am înțeles că în anumite domenii este mai ușor să atingem uh, cifrele necesare, însă este nevoie de un anumit grad de răbdare. Doamnelor și domnilor, voi încălca toate regulile cu permisiunea domnului uh, Ponga, interpreții trebuie să plece la ora 18.30, însă această întâlnire este foarte importantă și foarte mulți uh, colegi doresc să intervină. Deci, după ce vor pleca interpreții, aș propune să continuăm în engleză, după cum am spus, cu Uh, permisiunea colegului nostru Ponga. Deci cred că vom continua până la ora 18.40 cu interpretare, după care vom uh, continua fără interpretare, doar în engleză. Charles. Euh, Interpreții n-au plecat și pot să vorbesc în limba franceză. Am uh, o întrebare legată de am, acest amestec între împrumuturi și donații. Ce se întâmplă în țările în care Comisia are anumită politică bugetară? Care este rolul BEI? Deci, acolo unde vorbim despre programe, bineînțeles că e vorba de un parteneriat. Însă, dacă Uniunea Europeană nu mai identifică ea însăși proiectele pe care le va finanța, care mai este rolul BEI. Și, în plus, în ce privește programarea, care se preconizează și care este în curs de elaborare, este Banca Europeană de Investiții invitată la aceste discuții atunci când se discută diferitele cazuri de țară? Thank you very much. Vă mulțumesc. Cred că înregistrăm progrese în comparație cu perioada în care eram revizuiți pe baza mandatului extern și mandatului uh, în urma acordului de la Cotonou. Ca în mandatul acțiunilor externe am stabilit niște linii de orientare tehnice și acum am început programarea pentru cadrul financiar multianual. Suntem invitați deseori să participăm în acest proces de programare, indiferent că este vorba de nivel național sau regional. Deci cred că facem anumite progrese. Situația, desigur, nu este una perfectă, dar sper că pe măsură ce mecanismele sunt reformare, vor fi reformate, lucrurile vor funcționa și mai bine. Însă cred că s-a înțeles uh, până la urmă că rolul băncii este unul cheie în uh, acest mecanism de combinare a formelor de creditare. Știu că domnul Berman dorește să intervină din nou, însă înainte doresc să-i dau cuvântul colegului nostru Bill Newton Dan. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați venit alături de noi cu echipa dumneavoastră Uh, din păcate, eu sunt, uh, din păcate pentru toată lumea, fac parte de foarte mult timp din, parla- din Parlamentul European și știu că în uh, trecut Banca Europeană de Investiții se mândrea cu faptul că toate creditele oferite fuseseră replătite. Am înțeles că situația s-a schimbat puțin. Și acum, în contextul spălării de bani, discuției legate de spălării de bani, aș dori să vă întreb uh, dacă puteți să ne spuneți care este experiența dumneavoastră și cum reușiți să evitați lucrurile groaznice care se întâmplă în acest moment. ONU uh, estimează că 2 până la 5% din PIB-ul mondial uh, se pierde prin spălarea de bani. Deci, aș dori să vă întreb care sunt uh, învățămintele în urma cazului James Etori din, uh, din Namibia, un caz investigat de altfel de Olaf. Deci, dacă ați putea să ne spuneți câteva lucruri în acest punct de vedere. Vă mulțumesc pentru acest caz concret. Voi da cuvântul colegei mele. Dar, în general, este o problemă globală cu care ne confruntăm și noi Până acum nu, această problemă nu a dus la pierderi pentru banca noastră, deci statistica minunată pe care am avut-o în trecut a rămas neschimbată. Însă, pentru mine ar fi un miracol dacă nu am investit și în proiecte care nu sunt uh, perfecte. Cred că uh, cele mai bune bănci comerciale se confruntă cu asemenea problemă. Întrebarea care se pune este dacă suntem protejați într-un asemenea caz. Și Desigur, există uneori o presiune politică puternică pentru a construi o autostradă undeva unde nu are rost și apoi, după 10 ani de zile, 10 ani de zile îți dai seama că proiectul respectiv nu a fost unul foarte bun, deci trebuie să accepti pierderea respectivă însă împreună cu statul respectiv care și-a dorit drumul respectiv. Deci, chiar dacă, chiar dacă această pierdere nu este foarte importantă pentru noi, este o pierdere și pentru guvernul respectiv. Și pierderea respectivă duce la creșterea datoriei suverane a statului respectiv. Deci, Toată lumea era de pierdut. Vis-a-vis -vis de spălarea de bani și corupția uh, la sumele incredibile la care se ajunge pe plan global, cred că putem recurge la un personal mai extins care să urmărească acest fenomen. Și facem acest lucru. Putem analiza cu mai mare atenție fiecare proces în parte. Putem spori conștientizarea personalului nostru. De curând, când m-am întâlnit cu directorul responsabil pentru gestionarea riscului, cineva m-a întrebat dacă uh, pot dormi bine noaptea și dacă nu, de ce nu? I-am răspuns că există atâtea posibilități de a te comporta într-un mod neînțelept sau chiar să ai intenții criminale în cadrul unei bănci, încât ai nevoie de resurse imense pentru a te proteja împotriva unei asemenea caz. Și cred că cel mai bun lucru este de a spori înțelegerea fenomenului. Și ofițerul de, care se ocupă cu respectarea regulilor are responsabilități mai mari ca în trecut, însă nu sunt naiv să consider că nu mai există niciun fel de risc. În legătură cu cazul concret la care v-ați referit, dau cuvântul colegului meu, Pim. Investment Bank and the shift from grants. Unul dintre avantajele trecerii de la granturi la împrumuturi este faptul că BEI întotdeauna nu acoperă tot proiectul, ci doar 20, 30, 40%, cooperând cu alte agenții naționale. Deci avem de-a face cu un parteneriat multiplu care și în cazul spălării de bani uh, deci se implică fiecare în parte și asta în funcție, bineînțeles, de obiectivele preconizate și cred că de aceea este mai interesant până la urmă să împrumuți decât să dai granturi, dar uh, Nigeria Poate despre Nigeria ați putea spune și ceva. Da, vreau să spun ceva despre Cotonou și acea facilitate unei părți terțe în legătură deci cu riscul. Sunt țări care au uh, un risc sporit și bineînțeles că noi evaluăm uh, riscurile și sunt țări în care ne ars ca să zic așa, și ne gândim de două ori înainte să dăm bani. Însă în ceea ce privește etorii și cazul respectiv, v-ați referi probabil la acel Emerging Capital Partners. Este un caz deschis, investigat de OLAF în continuare, nu avem raportul final. Însă nimic nu presupune cum că banca sau cofinanțarea n-ar fi fost așa cum trebuie, Și există lucruri legate de protecția datelor, probabil, deși deja partea britanică și suedeză au uh, zis deja că își pot asuma răspunderea față de acea persoană care a dat alerta. Însă toate acestea arată cât de important este să fim încă și mai atenți la due diligence când vine vorba de uh, spălarea de bani. Cum a spus președintele, toată lumea face un training la bancă, inclusiv uh, președintele Comitetului de Management, de gestiune. Deci uh, conștientizarea este foarte, foarte ridicată. Președintele. Domnul Neuser. Uh, Vă mulțumesc. Aș dori să mă concentrez asupra două aspecte. În primul rând, repartizarea fondurilor în direcția statelor ACP. Înțeleg că a fost vorba de o decizie politică, însă un procent de doar 10% repartizat uh, statelor ACP mi se pare o decizie foarte greșită. Am avut adunarea comună în urmă cu două-trei săptămâni la Bruxelles, am avut un uh, seminar în care Banca Europeană de Investiții a avut o prezentare excelentă, însă acest procent de 10% mi se pare pur și simplu prea redus și cred că noi, în calitate de politicieni care discută politica de dezvoltare, am uh, hotărât obiectivele pentru mileniu, ar trebui să prevedem și o finanțare suficientă pentru atingerea acestora. Pentru mine o importanță crucială o are accesul la electricitate. V-ați referit la acel procent de 80% de populație care nu are acces la electricitate în Africa subsahariană și cred că nu există un alt continent uh, care să aibă un potențial mai mare de a ajunge la energii regenerabile. Și aș dori să vă întreb dacă există potențial din acest punct de vedere. Și în al doilea rând, aș dori să știu cum veți reuși să găsiți echilibru necesar între marile proiecte energetice și proiectele de care avem nevoie, de fapt, în uh, Africa, de furnizare energie electrică, de, adică pentru că eu plec de la premisa că se investește mai mult în, în proiecte de mari dimensiuni și nu în proiecte de mici dimensiuni, care deseori sunt mai complicate. Domnule Noizer, trebuie să vă dezamăgesc. 10% este vorba de procentul investit în afara Uniunii Europene. 7,7% dintre aceștia merg la țările în curs de aderare și înspre țările din, uh, care fac parte din politica de, vecini, de vecinătate. Însă, uh, volumul cu care lucrăm uh, este destul de mare. Deci ceea ce rămâne pentru ACP 2,5% este destul de mult. Deci suntem unii din actorii principali în acest domeniu. Cu toate acestea, mi-aș dori uneori ca Uniunea Europeană, dincolo de criza financiară prin care trece, să nu uită care sunt uh, obligațiile și promisiunile pe care le-a făcut din punct de vedere al politicii de dezvoltare, atât în altul reprezentant, doamna Cathy Einstein, cât și comisarul pentru dezvoltare, domnul Pibax, trebuie să se bucure de un sprijin mai sporit, mai mare. Noi suntem pregătiți întotdeauna să facem acest lucru am fost întrebat de ce nu facem mai, mai mult. Noi am dorit să facem mai mult și vă asigur că echipa care se ocupă de operațiunile din exteriorul Uniunii Europene este una foarte motivată. Cred că este o muncă care este mult mai interesantă pentru fiecare dintre aceste persoane decât ar fi să se ocupe de un uh, credit acordat uh, undeva în țările de jos. Este o sarcină preluată cu foarte mare plăcere de, de toți colaboratorii noștri, însă, pe de altă parte, particip deseori la întâlnirile ECOFIN și acolo aud și discut despre cum uh, ar trebui să, uh, să rezolve Uniunea Europeană problemele dincolo de zona euro și înțeleg cât de dificilă este situația. Da, cred că vis-a-vis -vis de statele ACP, cred că putem să facem mai mult pe viitor. Avem un nou instrument la dispoziție și în ciuda faptului că există reducere, o reducere a bugetelor, statele membre au fost de acord cu acest nou instrument. Ne concentrăm pe proiectele energetice într-o colaborare strânsă cu Comunia Europeană. Există această inițiativă Energia pentru Toți și ne concentrăm pe proiecte de mici dimensiuni. Facem acest lucru prin intermediul unor credite, credite globale, deci investiția în sine este destul de mare, însă proiectele care sunt sprijinite sunt de mici dimensiuni. și sprijinim energie uliană, solară, proiecte care sunt necesare în uh, zonele agricole și în zonele îndepărtate. Vă mulțumesc. Tis Berman dorește să mai intervină sau nu? Da, nu știu dacă ar trebui să continuăm. Domnul președinte, doresc să mulțumesc interpreților pentru că au stat mai mult. Dacă doriți să plecați, vă rog, și noi ne vom chinui în continuare în engleză. Vă mulțumesc! Um, I do have questions. Yes, please go ahead. Mr. Hmm. Hoyer, you have read the uh, critical analysis made by Counterbalance, no doubt. I do not share their analysis